Mulțumesc pentru participarea la această dezbatere și trecem la o întrebare cu solicitare de răspuns oral um, adresată Comisiei și Consiliului în legătură cu situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către Uniunea Europeană. Este um, o întrebare din partea Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne. Are cuvântul mai întâi domnul Claude Moraes. Micro. President, colleagues. Stimate doamnă președinte, dragi colegi, contextul pentru această întrebare orală nu ar putea fi mai potrivit ca moment și mai important. Comisarul Avromopoulos uh, va veni acum aici pentru prima sa dezbatere în plenară și de la Consiliul avem pe domnul Goți din partea președinției uh, italiene și care ne va, este responsabil și de Mare Nostrum, care se va transforma în Triton și um, avem de aceea un uh, context foarte bun pentru a discuta despre acest subiect. Din păcate însă 3.000 de migranți s-au necat numai în 2014 în Marea Mediterană și mai devreme în această, chiar astăzi, sanctitatea sa, Papa Francisc, ne-a vorbit într-un discurs excelent despre faptul că nu putem permite Marii Mediterane să devină un cimitir, dar într-un pasaj chiar foarte matur a spus că trebuie să răspundem la problema migrației, răspunzând la demnitatea, nevoia de demnitate și de respectarea migranților. Aceasta este într-adevăr una din problemele migrației. Trebuie, afect, trebuie combătute cauzele migrației și nu efectele. Și iată motivul pentru care vorbim astăzi în fața Comisiei și Consiliului despre migrație. Nu este prima dată că vorbim despre acest subiect. S-au pus multe întrebări cu solicitare de răspuns oral și, într-adevăr, trebuie să ne facem datoria. În paragraful final din rezoluția pe care am întocmit-o vorbim despre sistemul comun de azil. De câte ori n-am vorbit despre această nevoie, câte triloguri nu am avut, câte directive nu am semnat. Bineînțeles că am încercat să găsim o soluție. Este vorba, în primul rând, de solidaritate și este nevoie de acțiune politică. Ceea ce trebuie să spunem față de Comisie și Consiliu acum și mai ales, domnule Goții, trebuie să spunem către Consiliu că trebuie acționat. Mare Nostrum a salvat 150.000 de oameni, dar Consiliul nu implementează în continuare sistemul comun european de azil și de aceea vreau să adresez mai întâi o rugăminte Consiliului, pentru că ceea ce nu avem acum este solidaritate. Iată de ce am avut un mesaj atât de puternic astăzi, mai devreme. Există anumite obligații și de aceea prima parte a întrebării orale mi se adresează și Comisiei și Consiliului. Am văzut că programele Mare Nostru nu a, programul Mare Nostru nu a fost suficient. Dacă vorbim de extinderea activităților Frontex și Triton, știm că ele momentan sunt neadecvate și trebuie să spunem că moment momentul de față Comisia Europeană face tot posibilul, dar dacă statele membre nu fac tot ce trebuie, nu vom putea împărți aceste sarcini. Apoi trebuie de asemenea să avem și un cadru legal. Ce înseamnă? Înseamnă ceea ce a spus și sanctitatea sa astăzi. Cauzele și efectele trebuie să le separăm și să acționăm asupra primelor. În ceea ce privește politicile, mă refer aici la ceea ce s-a decis în Consiliul pentru Afaceri Interne, nu există o politică cu adevărat de um, retrimitere, nu există o politică comună uh, armonizată în toate statele membre. Și dacă vorbim de acest context, vom auzi mulți colegi care vorbesc despre acest context. Amintiți-vă, vă rog, că în ciuda austerității cu care ne confruntăm, cele primele 10 țări care primesc refugiați din Siria sunt țările dezvoltate din uh, Europa și nicio țară din cele primele 10 care primesc uh, a, momentan azilanți sunt țări, sunt țări din Uniunea Europeană, deci trebuie să știm că este, avem acest paradox. Suntem generoși, dar nu suntem printre cei primii zece care preiau asupra lor această sarcină. Președintele Juncker a spus în discursul său inaugural despre provocarea migrării. Trebuie să fim curajoși, trebuie să fim uh, și sinceri, să spunem ce înseamnă migrația de fapt. Ce ar însemna să atacăm această problemă? Dragi colegi, eu cred că fondurile de urgență sunt importante, cred însă că Trebuie să combatem toate tendințele de traficare, trebuie să încercăm să îmbunătățim și centrele de, de primire. Toate aceste măsuri sunt absolut necesare, însă punctul principal și vreau să adresez această rugăminte Consiliului mai ales uh, și Comisiei, este că nu avem o implementare a sistemului comun de azil. Motivul întrebării orale de astăzi nu este pentru că Parlamentul nu și-a făcut datoria. Noi ne-am făcut datoria, dar putem face mai multe. Și vreau să mă adresez colegilor din Comisia Libe și din întregul Parlament. Ceea ce propun eu aici este ca să spunem Consiliului să implementeze ceea ce avem acum, să nu mai lăsăm oamenii să moară în Marea Mediterană prin uh, neimplementarea legislației și să ne asigurăm că presiunea este suficientă asupra Consiliului, că există resurse suficiente care să declanșeze o investigare și o investigație și o anchetă și pentru ca să putem acționa. Noi, Parlamentul, am făcut tot posibilul pentru a ne asigura ca să nu se, că nu se mai moare pe mare, în Marea Mediterană. Trebuie să punem în aplicare un sistem de azil care să funcționeze și ceea ce am spus mai devreme în acest Parlament uh, este, se leagă deodată datorie morală pe care o avem față de oamenii aceștia și care trebuie să se integreze în politica azilului. Mulțumesc, dau cuvântul acum Consiliului să răspundă la uh, aceste provocări. Domnule Gozi, aveți cuvântul. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc din inimă colegului Moraes pentru faptul că a pus în discuție subiecte fundamentale, prioritare, care fac parte din prioritățile majore ale semestrului președinției italiene și vreau să subliniez acest lucru cu satisfacție și anume faptul că în programul Comisiei domnul președinte Juncker a considerat imigrația ca fiind o prioritate majoră și imediată introdusă și în programul legislativ al Comisiei pentru 2015. Pentru noi acest lucru este foarte important. Foarte important pentru că dacă există un subiect în legătură cu care Uniunea Europeană poate să-și arate valoarea adăugată, Tocmai acesta este acest subiect, imigrația, prin definiție și prin natura sa. Imigrația este un fenomen transfrontalier, prin definiție și prin natura sa un, la un fenomen transfrontalier trebuie să se dea un răspuns integrat, comun și curajos din partea Uniunii Europene am făcut foarte multe eforturi în timpul semestrului președinției italiene pentru a da un sens concret acestui principiu, uh, din uh, acestui articol din tratat care vorbește despre solidaritate în domeniul imigrației. Acesta este un principiu politic și o obligație juridică, un program politic al Uniunii Europene și trebuie să facem mult mai multe în continuare împreună în cooperare între Consiliul de Miniștri, Comisie și Parlament în uh, întrebarea sa s-a făcut uh, referire la situația din Marea Mediterană. Știți că deja au avut loc 37 de intervenții concrete ale task force-ului din zona Mării Mediterane în cooperare cu țări terțe, programe de cooperare de protecție regională și s-a făcut, ă, a continuat lupta împotriva traficului de ființe umane și a ă, criminalității organizate, precum și eforturi în supravegherea frontierelor, dar și pentru a ajuta, pentru a proteja migranții pe Marea Mediterană și pentru a ajuta statele membre care fac față unor presiuni migratorii majore. Acestea sunt sarcinile task force-ului care și-a prezentat ă, activitatea Consiliului și aceste informații trebuie să ajungă și la Parlamentul European. Suntem mulțumiți oare de situația de azi? Nu, nu suntem mulțumiți. Și suntem de acord cu ceea ce ați spus, ceea ce a spus și suveranul pontif. Marea Mediterană nu poate fi un cimitir nu poate să continue să fie un cimitir în fața indiferenței și egoismului europenilor. Iată, acesta este sensul concret al cuvântului solidaritate. Iată de ce trebuie să facem mai multe eforturi pentru a pune în practică rapid programul operațional care a fost adoptat de Consiliul de Ministri la Luxemburg pe 10 octombrie. Una dintre concluziile de atunci a fost să se facă eforturi pentru a se gestiona mai bune fluxurile migratorii, e nevoie de abordare strategică și de un răspuns concret la presiunea presiunea migratoare um, pe baza a trei orientări majore în trei sectoare pe care le-am identificat ca fiind prioritare în cadrul semestrului președinției italiene. E vorba um, de protecție la frontierele externe care, în sfârșit, după ani de muncă, um, în sfârșit Europa și-a asumat responsabilitatea în respingerea acestui Uh, principiu, frontierele externe ale Uniunii Europene nu sunt frontiere ale Italiei, ale Poloniei, ale Greciei sau ale Spaniei, sunt frontierele, frontierele noastre comune și fiind comune e nevoie de abordare comună, uh, de inițiative comune și astfel a apărut și inițiativa operațiunii Triton despre care ați vorbit. Dar această inițiativă nu este suficientă. E nevoie de acțiuni operaționale uh, mai eficiente în cooperare cu state terțe. Trebuie să existe dialog cu țările de origine și de tranzit uh, care trebuie extins. Din punct de vedere geografic, trebuie să se includă Africa de Nord, dar parteneriatele pentru mobilitate trebuie să devină mai eficiente. E nevoie de mai multă cooperare economică și comercială. Trebuie să extindem parteneriatul și la Africa subsahariană. Și ne-am angajat în acest sens în semestrul președinției noastre să extindem parteneriatul și la Cornul Africii. Sunt zone la care trebuie extinsă această abordare, care poate fi doar europeană, doar Uniunea Europeană poate să facă diferența în aceste sectoare. Sunt multe de făcut pentru că primele experiențe legate de mobilitate nu sunt satisfăcătoare. Trebuie să spunem aici, uh, în acest hemiciclu, faptul că trebuie să facă mult mai multe pentru să dea sens operațional și pentru a convinge statele de origine și de tranzit să se angajeze cu adevărat într-o cooperare concretă, eficientă și tangibilă cu noi în gestionarea fluxurilor migratorii. Și mai avem al treilea sector care trebuie amintit și anume sprijinirea sistemului nostru european de azil. Președinție nu dorește să intre acum în detalii în legătură cu observațiile dumneavoastră, în legătură cu proceduri de infracțiune împotriva unor state membre. Comisia Europeană trebuie să pronunțe în acest sens și nu um, punem în discuție nici inițiative legislative care sunt tot prerogative ale Comisiei, dar trebuie să facă pași înainte în acest sistem european de azil și în timpul semestrului nostru. Avem acum mai multe norme comune și există posibilități de derogări, există pași înainte care au fost făcuți, de exemplu, prin noile regulamente din cadrul sistemului de la Dublin, pe care președinția italiană îl consideră inadecvat pentru a răspunde la toate provocările, parțial, dar există totuși posibilități de flexibilitate care trebuie exploatate pentru a gestiona mai eficient acest mm, fenomen foarte grav. Să nu uităm mm, și pe minorii neînsoțiți. Trebuie să facă mult mai multe. Avem un nou și un nou mecanism de alarmă rapidă. Bineînțeles, în anul următor trebuie să se pună accentul pe consolidarea sistemului, pe completarea sistemului și pe punerea în aplicare a diferitelor instrumente administrative pe care le implică acest sistem pentru a avea cu adevărat un sistem comun european de azil, care este al treilea element absolut necesar pentru a face ce anume? Pentru a construi încrederea reciprocă între statele membre. În ultimii ani, anumite state membre au trebuit să facă față singură unui fenomen masiv care ne privește pe toți, pe noi, europeni. E vorba de absența de încredere reciprocă între statele membre și de aceea este fundamental să cooperăm în domeniul frontierelor, dar și în domeniul unei mai bune gestionări a azilului, adică statele membre trebuie să-și amelioreze sistemele naționale de azil pentru că este singura modalitate de a Uh, recrea încrederea reciprocă prevăzută și indispensabilă pentru a avea o adevărată nouă politică de imigrație. Președinția italiană a propus principiul recunoașterii reciproce, care este una dintre răspunsurile pentru a crea acest sistem, dar e nevoie de o premisă. Trebuie să avem din nou încredere unii în alții. Atâta timp cât nu există încredere reciprocă, nu poate să existe o politică de imigrație comună pe care trebuie să o dezvolte Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, dau cuvântul acum Comisiei. Are cuvântul acum domnul comisar Avrat Matopoulos. Uh, Mulțumesc. Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, migrația a fost întotdeauna parte din portofoliul de afaceri interne, dar niciodată până acum în titlul efectiv al portofoliului. Astăzi, acesta este situația din motive simbolice, dar și pragmatice. Aș dori să mulțumesc Comisiei Libe și președintelui acesteia, domnul Claude Moraes, pentru că mi-au dat posibilitatea să particip astăzi la această dezbatere atât de importantă. Doresc să citez ce a spus și Papa Francisc în această dimineață. A vorbit despre un semnal important pe care l-am primit și pe care îl respectăm. Sunt onorat să fiu responsabil de acest portofoliu și în același timp știu că nu există soluții ușoare pentru rezolvarea problemelor importante pe care le avem în față, însă vă pot asigura că voința politică există și este una puternică. vedem cât de complexă este provocarea pe care o are Uniunea Europeană în domeniul migrației și azilului. Ne confruntăm cu presiunea migratorie cea mai puternică de la criza din Balcani. Avem nevoie de o abordare integrată care să acopere toate domeniile, inclusiv politicile externe și de securitate. Este nevoie de recăpătarea și construirea uh, unei încrederi reciproce între statele membre și, în același timp, între statele membre pe de o parte și, și Uniunea Europeană pe de altă parte. Solidaritatea și responsabilitatea um, trebuie să fie asumate în comun ca bază pentru construirea unui sistem comun de migrație și azil la nivel european cu standarde comune și drepturi pentru migranți. Au fost dezvoltate numeroase instrumente de solidaritate care pot pune în practică aceste concepte. Solidaritatea financiară, linii directoare din partea agențiilor relevante, Biroul pentru uh, Sistemul Comun de Azil și Frontex. Comisia Europeană a dezvoltat legislație și vom continua să facem acest lucru. Avem mecanismul de alertă timpurie și posibilitățile deschise prin articolul 33 din regulamentul de la Dublin. Unele din aceste instrumente și-au dovedit deja valoarea. Acum trebuie să le dezvoltăm în continuare și să le utilizăm în mod adecvat. Solidaritatea merge în mână în mână cu responsabilitatea. Statele membre trebuie să își asume funcționarea corectă a sistemului. Implementarea deplină și eficientă a sistemului comun de azil este o prioritate absolută. Comisia va monitoriza îndeaproape implementarea de către statele membre și va, le va sprijini eforturile. Comisia va sprijini statele membre prin cooperare practică. Contăm și pe angajamentul continuu al ONG-urilor și partenerilor internaționali, cum ar fi înaltul comisar uh, al Națiunilor Unite pentru Refugiați. Regulamentul 3 uh, de la Dublin este deja în um, funcțiune, este deja aplicat, iar altele se vor aplica începând cu luna iulie. Ca urmare, nu cred că sistemul de azil are nevoie de schimbări, de modificări substanțiale în viitorul apropiat. Dar lucrurile se pot schimba pe termen mediu după o analiză, după, după o analiză aprofundată. Călăuzele și traficanții trebuie să fie sancționați. Modul de abordare a fenomenului de trafic de ființe umane trebuie să fie să se concentreze pe protecția tuturor victimelor și pe uh, sancționarea penală a traficanților. Avem autorități în domeniul justiției și în domeniul afacerilor interne care implementează această legislație împotriva traficului. Prevenirea, de asemenea, prevenția este deosebit de importantă la nivelul statelor membre pentru a se reduce cererea pentru toate formele de exploatare, fie prin uh, urmărirea penală a angajatorilor care folosesc victimele acestui, proiect, ale acestui proces, trebuie să ne uh, întărim uh, capacitatea de um, oprire a călăuzelor care aduc migranți în Europa. Trebuie să avem un sistem mai bun care investigează și um, pune sub urmărire penală pe cei care se fac vinovați de aceste infracțiuni. Migrația clandestină trebuie să uh, fie uh, combătută prin schimb de informații întărit, prin uh, o capacitate întărită de uh, anchetare și de uh, punere sub urmărire penală. De asemenea, este nevoie de o cooperare întărită atât la nivel european cât și cu țările terțe. Răspunsul la presiunile migratorii la frontiere și răspunsul față de acest fenomen al migrației clandestine trebuie să includă o întărire a rolului Frontex. Statele membre trebuie să-și respecte angajamentul de a colabora cu agenția Frontex, pentru că numai ei au um, grănicerii necesari care pot să um, dezvolte aceste activități. După cum știți, la 1 noiembrie a început Uh, o cooperare în acest sens, iar durata ei va depinde de evoluția situației. Comisia monitorizează îndeaproape acest proces, însă agenția și statele membre implicate sunt cele care vor lua deciziile. Costul estimat este de 2,9 milioane uh, de euro pe lună. Lansarea și finanțarea acestei inițiative pe termen scurt uh, a necesitat niște realocări, iar Comisia a furnizat 3,9 milioane uh, din uh, rezervele disponibile în cadrul Fondului de Securitate. De asemenea, Parlamentul European a propus utilizarea unui fond de rezervă de 20 de milioane uh, pentru uh, Frontex. Relocarea este pentru moment uh, singura modalitate uh, de a ajuta persoane care uh, au nevoie de asistență. Este de asemenea un instrument uh, de ușurare a, povar- a poverii uh, care cade pe umerii țării pri- care primește migranții respectiv. Comisia își va continua eforturile de încurajare a statelor membre și uh, de statelor membre de a face aceste relocări atunci când ele nu le fac. statele membre care au primit cel mai mare număr de solicitări de azil sunt și statele care uh, fac cele mai multe relocări de refugiați și uh, Comisia intenționează să abordeze această problemă. Ieri, uh, serviciile mele au avut o primă discuție de orientare cu statele membre privind o, un posibil mecanism de alocare. Și Comisia și-a arătat disponibilitatea de a explora noi posibilități, ca de exemplu o abordare comună în ceea ce privește liberarea vizelor umanitare. Uh, de asemenea, acest subiect a fost discutat la întâlnirea de ieri. Sunt conștient că este în continuare un subiect foarte delicat. Migrația ilegală. Din motive demografice, uh, Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de problematica lipsei de forță de muncă calificată și de îmbătrânirea populației și în acest sens lucrăm cu um, companiile și cu partenerii sociali. Primul pas va fi analizarea politicilor existente, ca de exemplu uh, Blue european și vom vedea cum putem să încurajăm, să, să întărim atractivitatea acestor politici. Răspunsul la multe din provocările din domeniul afacerilor interne depinde de relația cu țările terțe. Trebuie să îmbunătățim legătura dintre politicile interne și externe ale Uniunii Europene și să punem accentul pe nevoia de a adopta o abordare pe termen lung care să abordeze cauzele uh, profunde ale migrației Trebuie să încercăm nu numai să răspundem la situațiile de urgență imediate, ci să lucrăm și la o abordare globală și structurată a presiunii migratorii aflate în creștere. Stimați deputați, Uniunea Europeană își propune să integreze în abordarea sa Uh, stabilitatea economică, stabilitatea socială, precum și uh, fenomenele migratorii. Aspecte ca migrația, azilul, managementul de criză, ajutorul umanitar, dezvoltarea, comerțul, democratizarea și drepturile omului trebuie să fie abordate într-un mod global și um, cuprinzător. Trebuie să ne asigurăm că migrația uh, Uh, face parte din toate uh, subiectele de, de, de relații externe ale Uniunii Europene. Dar în același timp trebuie să oferim sprijin, să fim credibili, trebuie să sprijinim țările partenere pentru um, a asigura un management mai eficient al frontierelor, precum și o capacitate de primire mai bună a acestor țări pentru ca ele să-și îndeplinească uh, obligațiile internaționale. Parteneriatele de mobilitate au fost instaurate pentru a permite o cooperare mai bună cu state ca Maroc, uh, Algeria, combaterea migrației clandestine pe termen lung combatere la sursă a acestui fenomen este cea mai bună abordare și trebuie să ne coordonăm mai bine cu înaltul reprezentant Federica Mogherini, să lucrăm îndeaproape cu colegii responsabili de politica de vecinătate în cadrul Comisiei sau de dezvoltare și de ajutoarele umanitare. I turn to funding. În final, să vorbim și despre finanțare. În uh, cadrul instrumentului de dezvoltare și de cooperare, Comisia implementează inițiative pentru în valoare de 53 de milioane de euro pe domeniile migrației și protecției internaționale. Din aceste fonduri, cam 14 milioane de euro susțin uh, lupta împotriva traficului de persoane și contrabandei și migrației ilegale, în timp ce 17 milioane de euro sunt uh, alocate acțiunilor care se concentrează pe dezvoltarea regională, protecția uh, refugiaților și uh, cămine în Orientul Mijlociu și în Africa și Africa de Nord. Instrumentul european de vecinătate este în valoare de 16 milioane de euro pentru migrație și protecție internațională și intervenții legate de aceasta în țările mediterane. Uh, pe lângă aceasta, cam 200 de milioane de euro au fost alocate, au fost alocați în 2014 pentru a răspunde la criza refugiaților din Siria. În cadrul financiar 2014-2020, țările asociate la Schengen vor primi peste 4,4 miliarde de euro în cadrul celor două fonduri combinate, azil, migrație și integrare, un fond și fondul european uh, intern uh, și vize frontieră, al doilea fond. Țările mediterane, Italia, Grecia, Malta, Spania vor primi uh, o mare parte din aceste fonduri. În total, împreună, cam 1,4 miliarde de euro în cadrul întregului ciclu financiar. Pentru situații de urgență am stabilit pentru 2014 pentru toate statele membre împreună 24 de milioane de euro sub, în cadrul Fondului de Migrație și Azil și 6,8 milioane de euro în cadrul Fondului de Securitate Internă și Frontiere Vize. Stimați deputați din Parlamentul European, mă bucur să lucrăm împreună pentru a putea aborda aceste provocări, folosind toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Avramopoulos. Acum ajungem la dezbaterea noastră și avem peste 12 minute de întârziere și de aceea trebuie să vă spun cu regret că voi fi foarte sever cu timpul de vorbire și nu voi permite mai mult de 5 persoane la procedura Catch the Eye. O să înceapă doamna Holmeier acum pentru două minute, vă rog. Stimate domnule președinte, domnule comisar, vreau să salut și președinția Consiliului în exercițiu, stimați colegi deputați. Bineînțeles că, având în vedere amploarea acestei teme, nu este posibil să detaliem toate subiectele care sunt legate de această temă. Aș vrea să mă concentrez de aceea pe lângă salvarea refugiaților pe temele aferente acesteia. În primul rând, domnule comisar, aș vrea să vă felicit pentru ceea ce ați spus înainte, pentru că cred că după câte ați spus dumneavoastră, este clar câte avem de făcut pentru a găsi, în fine, o soluție concretă. De aceea am și o întrebare concretă legată de colaborarea în cadrul combaterii uh, traficului de persoane. În 2013, 42.000 de persoane au venit pe Marea Mediterană și în 2014 sunt deja 108.000 care au ajuns la noi. Numărul morților este uh, evaluat la 3.000 până acum, cifrele însă uh, ascunse ar trebui să fie însă mult mai mari, nu se știe exact câte persoane au fost și deportate, câte persoane au fost uh, victimele prostituției, uh, a traficului de organ, a abuzului sexual, a sclavagismului și alte forme de exploatare. Nu știm exact care este această cifră din umbră, pentru că nu vedem aceste fenomene și nu putem decât să le um, bănuim. Se pare că există mai puține femei victime a traficului de persoane, dar din ce în ce mai multe, mulți copii devin victimele traficului și rețelelor de trafic de persoane. Este de aceea foarte important ca și autoritățile de urmărire penală să fie coordonate și armonizate și să lucreze unul cu celălalt. Este esențial să dezvoltăm și o cooperare cu statele terțe care să încerce să găsească cât mai repede să identifice uh, pe traficanți, să ajute la întărirea ajutorului umanitar și să îmbunătățească posibilitățile legale pentru a crea coridoare umanitare și pentru a putea combate acești făptași cât se poate de repede la fața locului. Întrebarea este în ce măsură puteți să ne ajutați pentru ca o cooperare în domeniul urmăririi penale să fie mai facilă și pentru ca să îmbunătățim și protecția victimelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, către doamna Holmeier, un minut și jumătate. Are cuvântul acum doamna Zippel. Mulțumesc foarte mult. Motive, combaterea motivelor uh, de um, refugiaților de a pleca nu este suficientă. Trebuie să încercăm să mai atragem atenția încă o dată asupra faptului că nu statele europene sunt cele care preiau cel mai mare număr de refugiați și poate tocmai de aceea este insuportabil ca oamenii pe calea către Europa să-și riște viața și de prea multe ori să piardă acest, acest joc. Trebuie, deci, să-i ajutăm pe oamenii care sunt pe drumuri, care se încearcă să-și găsească refugiu din cauza războaielor, din cauza urmăririi politice. Dacă nu mai vrem să avem oameni care sunt care fug din țările lor, trebuie să deschidem căi căi uh, către Europa, căi legale. Momentan există o posibilitate de stabilire, însă multe state membre nu fac uh, uz de posibilitatea de a primi în sânul lor refugiații. Este nevoie de aceea de mai multă solidaritate, este nevoie de o împărțire mai uh, corectă, mai echitabilă a refugiaților în statele membre. Este nevoie de aceea de o cheie de repartizare a acestora, astfel încât și acele state membre să fie implicate, care până acum sunt reticente și care nu vor să-și preia această răspundere. Fără să numesc acum vreun stat membru, cred că o cheie de repartizare ar ajuta nu numai țările Italia și Grecia să nu mai primească totul, dar și țările Germania și Suedia, de exemplu, ar putea să fie ajutate dacă toată lumea ar participa și ar prelua această răspundere în mod echitabil. În final vreau să mai spun și că este nevoie de căi legale către Europa și despre aceasta trebuie să discutăm. S-a tăiat microfonul vorbitoarei și președintele intervine. Mulțumesc, care cuvântul un minut și jumătate, domnul Kirkop. Uh, uh, Domnule președinte, Situația migrației în zona Mării Mediterane este una dintre cele mai importante chestiuni pentru întreaga Uniune Europeană. Uniunea Europeană trebuie să abordeze migrația cu respectarea drepturilor omului și uh, a vieții umane și uh, dar de la un an la altul crește numărul oamenilor care mor pe drum spre Europa. Este inacceptabil acest lucru și nu mai poate dura. Uniunea Europeană are nevoie de abordare fezabilă, dar nu irealistă. Nu există un răspuns simplu, dar acest Parlament are nevoie ceea ce a cerut Comisia Libe, o abordare holistică care să țină cont de toate instrumentele Uniunii Europene pentru a răspunde la această criză inclusiv uh, să se abordeze responsabilitățile Frontexului și modului în care uh, putem să ajutăm pe cei vulnerabili care mor uh, pe mare și cum putem lupta împotriva traficului de, de ființe umane și împotriva traficanților responsabili. Trebuie să colaborăm cu țări terțe pentru a rezolva problema migrației la sursă și trebuie să colaborăm în uh, procedurile de returnare cu acestea. Trebuie ca Uniunea Europeană să proceseze rapid la primul loc în care soțesc, soțesc uh, solicitanții de azil, nici deschiderea largă a ușilor Europei, nici închiderea lor cu zăvorul nu este o soluție. Trebuie să depășim ideologiile și populismul și trebuie să găsim o cale realistă de a merge înainte pentru a rezolva aceste probleme. Mulțumesc, domnule Kirchhoff. Două minute, doamna Wikström Mulțumesc, domnule președinte ne aducem aminte de imaginile tragice 366 de uh, sicrie albe după catastrofa de la Lampedusa. Uităm însă să spunem că Astfel de lucruri se întâmplă în fiecare zi. Peste 3.000 de persoane și-au pierdut viața în Marea Mediterană anul trecut, comparând cu cifra de 600 pentru anul precedent. Ni s-a spus că astfel de lucruri nu se vor repeta niciodată. Papa ne-a spus că Mediterana nu mai trebuie să fie un cimitir gigantic că trebuie să rezolvăm această problemă. Trebuie să ne asigurăm că punem capăt fenomenului de trafic de ființe umane, pentru că acești oameni cad victime traficanților, pentru că nu pot veni în mod legal în Europa altfel. Iată o provocare politică importantă care trebuie să-i răspundem. Trebuie să creăm mijloace de um, intrare legală și sigură pe teritoriul european și Trebuie să ne asigurăm că și comisarul aici prezent um, este de partea noastră, este prezent nu numai cu um, spiritul său, dar și cu inima sa. Este uh, o provocare politică de amploare și comisarul trebuie să dea dovadă de acțiune fermă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Wikström. Doamna Weinberg are o întrebare pentru dumneavoastră. O permiteți? Wikström. Doamnă Wikström, îi permiteți o întrebare doamnei Weinberg? Da, vă rog. Eu eh, e ganska ny här i parlamentet. Mulțumesc. Eh, sunt nouă în Parlamentul European. Însă știu că există deja sisteme juridice în Uniunea Europeană. Am primit deja refugiați, însă crezi că dreptul european ar trebui să oblige, pe, să oblige statele membre să accepte un anumit număr de persoane uh, ca migranți sau că ar trebui să fie încurajate mai degrabă relocările? Domnule președinte, 14 țări participă la acest program de relocare și unele dintre ele acceptă mai puțin de 100 de persoane pe an. Uniunea Europeană nu primește decât 7% dacă vreți din tot acest număr de refugiați. Și atunci cred că migrația legală, precum și puncte de contact pentru migranți în cadrul ambasadelor ar fi o soluție excelentă. Mulțumesc, are cuvântul doamna Ernst, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă satisface deloc ceea ce a spus domnul comisar. Îmi pare rău, însă politica Uniunii Europene este un eșec. E povestea unui eșec. Mai mult de 20 de mii de persoane și-au pierdut viața pe mare. Au murit la frontiera externă a Uniunii Europene pur și simplu pentru că vroiau să vină în Europa. Au lăsat în urmă familii îndoriate. Uniunea Europeană ar trebui să ajute aceste familii măcar să-și găsească, să găsească corpurile celor care au dispărut. Această mm, tăcere este insuportabilă. Politica de azil este la fel de insuportabilă și cred că tratamentul rezervat acestor oameni este inuman. Avem nevoie de o politică de migrație, o politică de azil care să fie umană. Nu avem nevoie de o fortăreață, ci de o mare nostrum mm, europeană care este acolo pentru a-i salva pe oameni. statele membre, cred, împreună trebuie să-și asume responsabilități în favoarea refugiaților, să dea perspective oamenilor. Despre asta este vorba, despre asta vorbim, nu despre Frontex. Doamnelor și domnilor, dreptul de azil este una din performanțele importante pe care le-am creat după al doilea război mondial. Sie ist ausgeliefert worden. Asyl ist individuelles Recht unveräußerlich. Das gilt es... Este un drept individual inalienabil, asta trebuie să apărăm și vreau să vă aud vorbind despre asta, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult, doamnă Ernst. Acum doamna Keller. Vielen Mulțumesc. Europa nu trebuie să ignore acest lucru și uh, nu trebuie să se ignore, deși se ignoră foarte des că în Marea Mediterană oameni se înneacă, oameni care fug de război, de urmăriri, de discriminare, oameni care foarte adesea din cauza comerțului sau lipsei comerțului cu Europa au de suferit și care încep o călătorie inimaginabil de grea. De ce? Pentru că nu le lăsăm nicio altă opțiune. Nu le lăsăm nicio altă opțiune decât să aibă încredere în uh, cei uh, care îi ajută să treacă în acești pasări. Noi suntem, de fapt, vinovații, pentru că noi închidem porțile către Europa. Dacă vrem să ne opunem acestor persoane care ajută imigranții ilegali să vină aici, trebuie să deschidem căi uh, legale de acces către Europa. Claude Moraes a spus că avem instrumentele, din păcate lipsește voința politică. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Pentru două minute, doamna Aghea. Grazie, Intervengo a nome Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele doamnei Ferrera, care lipsește din motive de sănătate. La un an după tragedia de la Lampedusa, în continuare căutăm o idee bună de a rezolva situația care nu mai poate fi privită drept o urgență, ci ca ceva de rutină. Abordarea poliționească de la Dublin sau de la Stockholm a dus la decesul a 2000 de persoane. 3.000 uh, de persoane au decedat doar în acest an uh, în Marea Mediterană. Uh, granița de sud a Europei este una din cele mai periculoase din Europa și vreau să știu dacă crezi că putem continua în acest stil putem încerca să construim ziduri interne pentru fortăreața europeană și să transformăm Marea Mediterană într-un cimitir uriaș, pentru că până la urmă acestea sunt consecințele unui proces de globalizare care a fost demarat în nordul lumii și noi facem, foarte, facem parte din acest proces și deci suntem responsabili. Avem nevoie de un canal juridic mult mai uh, Uh, facil pentru cei care doresc să imigreze. Abordarea de urgență a creat un nou monstru, și anume mașina de recepție, de primire. Uh, oamenii care lucrează într-un spirit de solidaritate Uh, sunt, există, dar există și uh, oameni care uh, încearcă să profite de situație. Vorbim de prostituție sau de munca la negru în uh, aceste centre de recepție care se regăsesc în uh, principal în Italia. Chiar credem că putem uh, să-i uh, introducem pe acești imigranți în fibra noastră socială de îndată ce ei au trecut de centrele de recepție, pentru că foarte adesea vorbim de oameni tineri, sănătoși, care pot să se integreze. Trebuie ca Europa să se gândească din nou la politica asta de imigrare. Ar trebui să-i vedem nu ca pe migranți, ci ca pe cetățeni care trebuie să fie uh, bineveniți. Mulțumesc! Ca Salvini. Mulțumesc, domnul Salvini. Un minut și jumătate domnule președinte nu este momentul ipocriziei sau al rasismului trebuie să ajutăm refugiații care fug de război și de foamete războaie susținute de această uniune europeană și uh, de foametea pe care o cauzează moneda unică în Africa și în Europa de asemenea aruncăm bani pe fereastră cu operațiunea Mare Nostrum în loc să găsim o soluție reală. Uh, pentru că nu îi ajutăm pe acești oameni care vin cu bărcile, ci creăm o nouă formă de sclavie și Marea Britanie ar trebui să se mai gândească să nu mai fie atât de ipocrită. Am văzut o mulțime de oameni care vin în Italia, nu toți sunt refugiați. Mulți dintre ei sunt imigranți ilegali și mulți oameni uh, câștigă milioane pe spinarea lor. Și cred că uh, frontierele au un scop, ele ar trebui să fie apărate, așadar trebuie să uh, încheiem situația actuală, uh, pentru că nu e suficient să-l aplaudăm pe Papa Francisc și pe altă parte uh, să cheltuim miliarde ca să cauzăm și mai mult haos și mai multe probleme la frontiere, să nu ajutăm imigranții și cu siguranță să nu facem nimic nici pentru cetățenii europeni. Mulțumesc, domnule Salvini. Următorul uh, vorbitor. Vă rog, acceptați o întrebare de la domnul uh, Ferran? Vă rog, domnul uh, Ferran. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Salvini, Franța și Marea Britanie au o responsabilitate enormă în ce privește destabilizarea Siriei și a Libiei. Astăzi asistăm la o explozie a fluxurilor migratoare în Mediterana. Întreb, continentul nostru trebuie să devină o mașinărie de fabricat oameni fără acte, imigranți ilegali? Coleg Salvini. Domnule Salvini. Beh, non possono rispondere Mulțumesc. Nu pot să fiu eu uh, responsabil pentru cele 500 de milioane de oameni din Europa uh, și pentru problemele create de câteva state membre. Uitați-vă la Siria. Evident, bombardamentele vor lovi țintele greșite în loc să lovească teroriști internaționali și noi am susținut ideea sancțiunilor împotriva Rusiei, care sunt complet inutile și care creează și mai multe probleme decât, și suferințe decât războiul. Totul este împotriva intereselor legitime ale poporului. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Doamna Mețola, un minut și jumătate. Senailu tragedia rip Mulțumesc. Acum un an, după tragedia de la Lampedusa, am adoptat o rezoluție privind imigrația în Mediterană. Acel document trebuia să fie o foaie de parcurs care să ne permită să adoptăm măsuri holistice legate de imigrație. Am jurat că Mediterana nu va mai fi niciodată un teren, un cimitir al speranțelor uh, distruse. Și uh, Sfântul Părinte acest lucru astăzi. Iată că a trecut un an și e încă nevoie de schimbare, de o diferență. Dacă nu acționăm, nu ne asumăm răspunderea solicităm o cooperare mai bună pentru a trata toate aspectele acestei probleme. Numai așa putem avea o abordare cuprinzătoare a acestor chestiuni. Nu trebuie să ne gândim la aceste acțiuni ca la niște puncte pe o listă care trebuie bifate unul câte unul. Trebuie să acționăm simultan dacă vrem soluții pe termen lung. Și vă cerem dumneavoastră, domnule comisar, și mai ales statelor membre, să ia măsuri, acțiuni concrete într-un spirit de solidaritate. Și da, dacă trebuie să discutăm din nou sistemul de la Dublin, haideți să o facem. Vă rog să nu închideți această poartă. Domnule comisar, haideți să nu revenim aici peste încă un an și să ne exprimăm regretul că nu s-a făcut nimic și că s-au pierdut în continuare vieți. Acum lucrăm la o altă rezoluție, nu putem să tolerăm mai multe promisiuni uh, nerespectate. Mulțumesc, doamnă Metzola. Urmează acum doamna Chienghe, un minut și jumătate. Signor Presidente, negli anni... Domnule președinte, Uniunea Europeană a făcut pași importanți pentru un sistem unic de azil. Dar nu este suficient, având în vedere criza cu care ne-am confruntat în ultimul an, criza care a afectat țările din uh, jurul Mediteranei. Nu Frontex sau Triton uh, vor uh, face față presiunii fluxului de migranți în Uniunea Europeană. Mai bine de 80% din refugiații sirieni primesc acum azil politic și există procente similare și pentru refugiații din, de alte naționalități, precum afganii sau oamenii care vin din cornul Africii. De ce este atât de dificil pentru ei să intre în Uniunea Europeană? De ce nu putem să le oferim din nou speranță printr-o procedură europeană pentru uh, azil? Există mii de oameni care se aruncă în Mediterană în fiecare an. Uh, până la urmă vorbim de valorile pe care au fost construite instituțiile, solidaritatea și co-responsabilitatea între state. Domnule președinte, a venit momentul ca statele membre uh, să-și armonizeze uh, tratarea refugiaților pe teritoriul european. Comisia trebuie să-și recapete rolul de gardian al tratatelor și ar trebui să demareze uh, procedurile de infringement dacă legislația existentă nu este aplicată. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Chianghe. Acum, pentru un minut și jumătate, domnul Hala Aho. <clears throat> Domnule președinte, în primele opt luni ale acestui an, uh, peste 120.000 de migranți ilegali au traversat între Libia și Italia, au traversat Mediterana. De șase ori mai mult decât în 2013. Operațiunea Mare Nostrum a crescut în mod dramatic aceste cifre și la fel și numărul tragediilor. În ciuda riscurilor, călătoria pe mare rămâne o opțiune foarte atractivă pentru migranți, pentru că odată ce ajungi în Europa, este foarte probabil să primești un fel sau altul de permis de ședere și să ai dreptul la reunificarea familiei, chiar dacă nu îndeplinești criteriile pentru azil. Trebuie să uh, abordăm uh, Uh, problema regulilor care uh, uh, guvernează reunificarea familiilor și beneficiile sociale. Trebuie transmis un mesaj că nu merită să-ți riști viața și să plătești traficanții și că nu vei fi răsplătit pentru asta. Sigur, astfel de măsuri trebuie să fie coordonate la nivelul întregii Uniuni. Anul trecut, Suedia a primit de două ori mai multe cereri de azil decât Italia, Germania de cinci ori mai multe acest uh, shopping uh, de azil este împotriva mecanismului de la Dublin și subminează acceptabilitatea zonei Schengen. Domnule președinte, avem nevoie de o strategie responsabilă pe termen lung. Uh, deschiderea unor noi rute juridice către Europa nu este o soluție, pentru că societatea europeană nu poate să-și permită acest tip de imigrație la nesfârșit, fie ilegală, fie legală. Mulțumesc, domnule Halaaho, uh, doamna Grisbeck, un minut. Încă o dată, în această sală plenară, discutăm despre niște evenimente tragice. Menționăm zecile de mii de morți care astăzi sunt evocați de două ori azi dimineață de papa care a vorbit de cimite, cimitirul indiferenței din Marea Mediterană, după cum a amintit-o și Sandro Goții. Și în seara aceasta, încă o dată, împărtășim uh, aceleași constatări. Politica noastră de migrație nu funcționează suficient de bine. E o strategie globală pe care ne-o dorim cu toții și e foarte necesară, dar deocamdată nu este prezentă. Ați menționat voința politică, domnule uh, comisar. Așteptăm de la dumneavoastră să provocați acest elan ca să faceți presiune asupra statelor să considere că frontierele externe sunt frontiere europene, că avem nevoie de măsuri de primire, că e nevoie de o solidaritate europeană, de responsabilitate sau de partajare a responsabilității. Și mai am și o solicitare în puținul timp care mi-a fost alocat. În elaborarea acestei strategii globale, în Mediterană mai ales, cred că ar trebui să acordăm o atenție specifică minorilor, ființe vulnerabile, copiii. Președintele întrerupe, mulțumesc doamnă Grisberg, un minut doamna Spinelli. Vrei la l'attenzione. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă atrag atenția asupra două declarații de către ministrul italian de interne, care a spus că Marea Nostrum uh, ar trebui închis și că datorită Frontex uh, Italia nu va mai cheltui bani pentru a salva oamenii pe mare și de asemenea declarația uh, ministrului Regatului Unit pentru migrare care a spus că operațiunea din Mediterană ar trebui să fie încheiată pentru că încurajează mult mai mult migranți să, să vină. Acestea sunt două declarații și cred că asta este o crimă împotriva uh, umanității, practic, pentru că legea mării uh, spune că trebuie să acordăm azil. Nu trebuie să cauzăm necuri în masă. Nu putem lăsa oamenii să intre în uh, greva foamei în Atena. Și trebuie să plătim prețul pentru a-i salva pe oameni de la NEC și de la uh, uh, accidente maritime. Deci e momentul să recunoaștem acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Spinelli. Domnul Cebaius, uh, un minut. Herr talman, comisionar och från rådet. Medelhavet och Atlanten har varit kyrkogårdar sedan många år. Mulțumesc, domnule președinte. Mediterana s-a transformat de câțiva ani de zile într-un uh, cimitir și Uniunea Europeană și-a închis frontierele, dar mulți oameni au murit încercând să ajungă aici. N-am uh, privit din punct de vedere holistic politica uh, de migrație, am încercat mai degrabă să-i, preven- să împiedicăm pe oameni să uh, ajungă la noi. Uh, deși oamenii au continuat să încerce. Frontexul a fost răspunsul nostru la traficul de persoane și uitați-vă ce piață în dezvoltare este acest trafic. Trebuie să creăm uh, rute legale de, pentru migrație, pentru că situația uh, din propria noastră curte este absolut îngrozitoare. Trebuie să înțelegem că în continuare mulți oameni vor încerca să ajungă aici, să scape de război sau de sărăcie. Mă bucură faptul că și domnul comisar a uh, preluat acest subiect cred că avem nevoie de un sistem obligatoriu prin care fiecare stat membru să-și asume partea corectă de responsabilități. Mulțumesc, uh, domnul Batten, un minut. S-a vorbit despre primăvara arabă și atunci idioții din guvernul britanic i-au susținut pe insurgenți uh, împotriva conducătorilor. Din fericire, rebelii s-au dovedit și mai tiranici și mai sălbatici decât cei pe care doreau să îi înlocuiască. În aceste țări, acum, mizeria este foarte mare și oamenii trăiesc cum pot. Dacă vrem o abordare holistică a migrației, trebuie să recunoaștem cauza rădăcină. Rădăcina este, evident, răspândirea și interpretarea extremistă a ideologiei islamice, exprimată cel mai bine de așa numitul stat islamic. Cei care au și ă, fondurile să propage această ideologie sunt statele bogate, cum este Arabia Saudită și celelalte. Acestea sunt statele care ar trebui să primească, să primească pe acești oameni, pentru că își permit, au aceeași cultură și aceeași religie. Mulțumesc, domnule Batten. Un minut 30, colegul Sina Sinadinos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am văzut oameni care au intrat în greva foamei în Grecia și care își caută locuri de muncă, caută medicamente, caută îngrijiri medicale. Tocmai de aceea au intrat în greva foamei. Și vedem oameni care vin din Pakistan și Siria și din alte părți Avem 500 de oameni din Siria care au intrat în uh, greva foame și care sunt în piața Constituției din Atena. Atât de mult s-a înrăutățit situația în Atena. Și Atena se află totuși în Uniunea Europeană. Puteți să fiți siguri că dacă vom continua cu politicile actuale pentru migrația ilegală, atunci Grecia și alte țări din Sud se vor confrunta cu exact aceleași probleme. Nu putem să închidem ochii față de efectele perverse ale Convenției Dublin II. Acum trebuie să ne uităm la granițele noastre și să nu spunem pur și simplu că oamenii sunt uh, liberi să vină și să încurajăm să vină. Trebuie să ne uităm la uh, problemele care apar și să uh, ne apucăm să punem punct, pentru că banii nu recunosc granițele și avem libera mișcare a capitalului și nu cred că uh, intenția Uniunii Europene este să încurajeze și mai mulți oameni să vină la noi. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Sinadinos. Pentru un minut și jumătate, domnul González Pons. Señorías, la causa de la emigración mayoritariamente es la pobreza. Emigración y desarrollo. Mulțumesc. Cauza principală a migrației este sărăcia. Emigrarea și lipsa dezvoltării merg mână în mână, pentru că știm și noi asta. În trecut, noi, europeni, a trebuit să emigrăm ca să în căutarea prosperității. Trebuie reglementată această imigrare, imigrație într-un mod cât mai ordonat și să ajutăm țările din uh, țara de origine, țările de origine ale imigrației. Cum spunea Papa, Mediterana nu poate să se transforme într-un mare cimitir, deci trebuie prevăzute anumite drepturi uh, și o primire demnă pentru imigranți. Italia este un bun exemplu a ceea ce spun. Nu va fi însă suficient să găsim bani dacă nu va exista în continuare o politică europeană unanimă în ce privește imigrația ilegală. Țara mea, Spania, este singura din uh, Uniunea Europeană care are o frontieră terestră cu Africa și trebuie garantată securitatea acestei frontiere, dar și securitatea celor care încearcă să treacă această frontieră. Și asta nu e ușor astăzi de făcut. Trebuie să vă spun, doamnelor și domnilor, că problema, și insist asupra acesta, este sărăcia. Noi luptăm împotriva sărăciei imigrația este de fapt consecința acestei sărăcii. Sărăcia cauzează imigrația și lupta noastră trebuie să se concentreze pe sărăcie, nu pe imigranți. Europa trebuie să se ridice împotriva uh, sărăciei, nu împotriva ființelor umane. Mulțumesc, stimate coleg González Pons. Permiteți o întrebare de la domnul Botasun? La o question? Primiți o întrebare? a question? Bitte. Vă rog. Wo sitzt der da Herr Otasun? Domnule Otasun, aveți cuvântul. Micro. Microfonul, vă rog. Sí, señor González Pons, no, mm, eh, muy bonito el discurso sobre la... Domnule González Pons, uh, Uh, e foarte frumos ce ați spus că trebuie să avem cooperare pentru dezvoltare, dar cum reconciliați acest lucru cu faptul că guvernul noastră din Spania a distrus orice ajutor de dezvoltare din partea Spaniei uh, după ce a tăiat de șapte ori bugetul Agenției pentru Dezvoltare? Intervenție fără microfon. De los inmigrantes que llegan a las fronteras dintre imigranții care ajung uh, la frontierele din Ceuta și din Melinia, numai 1% uh, sunt uh, solicitanți de azil, ceilalți vin din motive economice. Dacă nu rezolvăm problemele economice, nu vom reuși să controlăm migrația. Sigur că trebuie să oferim ajutor pentru dezvoltare, dar dacă nu avem o politică europeană comună privind migrația, Spania și nicio altă țară, de altfel nu vor fi capabile să rezolve problema. Mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut, doamna Fayon. Mulțumesc, domnule președinte. Știm că mii de victime și-au pierdut viața în Marea Mediterană, dar nu facem nimic migranții sunt obligați să fugă de războaie, de sărăcie și noi întotdeauna avertizăm și spunem că Marea Mediterană nu trebuie să devină un cimitir. Dar mi se pare că acum așteptăm încă o tragedie înainte de a face ceva. Domnule comisar, vă așteaptă un test foarte dur, o nouă politică comună de migrație și de azil, care să fie orientată spre viitor. Văd că faceți toate eforturile pentru a avea o abordare holistică a migrației de către UE. O politică care să fie și una um, omenească. Trebuie să oferim o cale mai sigură de acces în Europa acestor migranți și uh, să le oferim un viitor. Mii de victime în ultimii 20 de ani. Haideți să nu uităm cum funcționează sistemul de azil în Europa Vorbitoarea este întreruptă. Urmează doamna von Storch. Mulțumesc mult! Vorbim astăzi despre migrația în Uniunea Europeană, nu de azil politic și uh, uh, de returnare. Papa Francisc a spus astăzi că nu putem permite ca Marea Mediterană să devină un mare cimitir Europa poate să controleze problemele legate de migrație numai dacă ajută prin uh, ajutor pentru dezvoltare în statele de origine. Trebuie să uh, urmărim cauza și nu consecințele. S-a spus că nu putem opri altfel aceste probleme. ONU estimează că 4 miliarde de oameni în lume trebuie să trăiască cu mai puțin de 2 dolari pe zi. Mii de oameni fug din țările lor și își pierd viața unii dintre ei în Marea Mediterană. Dacă vrem să le dăm uh, o, o speranță, trebuie să îi facem să nu se mai suie în bărci și să rămână la ei acasă, să-și vadă de viața lor și de familie, să nu devină migranți, de fapt. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă von Storch. Urmează doamna Winberg pentru un minut. talman. Eh, Mulțumesc, domnule președinte de ce se urcă oamenii în bărci pline de găuri? Pentru că făcut de război și de persecuție. Și deja avem oameni, avem un sistem juridic care să-i ajute, spre exemplu, în altul comisariat pentru refugiați al ONU ei vin aici în căutarea unei vieți mai bune și avem deja tratate de liberă circulație cu uh, unele țări africane, avem uh, directiva privind lucrătorii sezonieri și așa mai departe. Deci uh, Uniunea Europeană transmite un semnal că garantăm uh, transplantarea permanentă, așezarea permanentă și ignorăm uh, lucrătorii ilegali iar acești oameni ajung să plătească sume uriașe celor care îi aduc ilegal din Africa în Uniunea Europeană. Nu vrem să avem o situație în care contrabandiștii află că Frontex nu mai face nimic. Mulțumesc, doamnă Wimberg. Următorul vorbitor, doamna Maier, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Acum un an, uh, mai mult de 300 de oameni au murit uh, în apropiere de Lampedusa. Am învățat ceva din această tragedie. Acum mai puțin de o săptămână uh, erau reportaje în ziare care spuneau că din ce în ce mai mulți imigranți încearcă să traverseze la rândul lor Mediterana, sunt prinși de Frontex, ajung pe teritoriul european și după aceea sunt luați, preluați de alte țări. Soluția la această problemă este mai multă solidaritate, mai mulți bani și mai multe uh, facilități pentru primirea migranților, adică mai mult din aceeași politică. Olanda, în Olanda noi uh, primim uh, cam 40.000 de refugiați, 40.000 de migranți uh, pe an. Și ne ne uh, epuizăm resursele uh, bugetare. Așadar, uh, singura soluție este să închidem frontierele ca să nu mai fim un magnet pentru cei care vor să riște tot ca să vină aici. Ce putem să facem să ne asigurăm că soluția e în țările lor și noi aici? Mulțumesc, doamnă Maier. Acum un minut și jumătate, doamna Gardini. Grazie. E, eh, noi ci troviamo sempre... Mulțumesc. facem în continuu discursuri pline de bune intenții. La fiecare anunț de catastrofă în Mediterană adoptăm noi și noi moțiuni. Dar acum s-a încheiat uh, momentul discursurilor. Ar trebui să găsim niște soluții concrete la aceste probleme. Nu vreau să spun că operațiunea Triton este o bagatelă, dar nu putem nici să considerăm că este o soluție permanentă nici pentru migranți, nici pentru solicitanții de azil și nici pentru Uniunea Europeană care trebuie să-și recapete controlul gestiunii frontierelor. Cred că Mare Nostrum a fost o greșeală. Este o greșeală care a costat foarte mult și care a avut exact efectele opuse celor dorite. A provocat o sporire a fluxurilor migratorii o uh, sporire foarte mare și a permis traficanților de persoane să se îmbogățească mai mult decât uh, ar fi fost uh, posibil, ar fi fost crezut posibil. Statele membre, trebuie să vă spun, nu au dat dovadă de generozitate. Uh, prin contribuțiile lor la această operațiune. Și mai mult, chestiunile fundamentale nu au fost rezolvate. A spus-o și Papa în această dimineață. Trebuie să intervenim în legătură cu cauzele și nu în legătură cu efectele. Avem nevoie de politici curajoase să urmăm exemplul uh, Papei și să contribuim la uh, dezvoltarea socială și economică în țările de origine. Mulțumesc, doamnă Gardini. Un minut, doamna Iotova. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Tragedia de la Lampedusa ne-a făcut să acționăm în mod urgent și să ne concentrăm asupra zonei Mediteranei. Am obținut rezultate, am salvat mii de oameni, dar în același timp uh, unele măsuri deja adoptate au dovedit, s-au dovedit uh, lacunare și este foarte clar că acordul de la Dublin trebuie să fie revizuit pentru că împovărează în cea mai mare măsură statele de la granițele externe ale Uniunii Europene și solidaritatea este încălcată. Avem nevoie de reguli noi în ceea ce privește cotele și integrarea. Ne-am concentrat asupra Mediteranei, dar am uitat frontierele terestre. În ultimele zile uh, au fost găsiți câțiva refugiați înghețați bognă la granița dintre Bulgaria și Serbia. În uh, octombrie 1430 de oameni au traversat granița cu Turcia. Avem nevoie să combatem traficul cu ființe umane și să creștem uh, competențele Frontex și avem nevoie de patrule comune și să prevenim exportarea teroriștilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iotova. Acum are cuvântul doamna Stevens un minut. Ja, dank u wel, dames en heren. Voor mij zijn er op... Mulțumesc, uh, doamna președinte. începește politica de imigrație avem nevoie de încredere, dar și de coordonare. Acesta este un cuvânt cheie. În acest moment, eforturile noastre sunt fragmentate din punct de vedere bugetar. Avem nevoie de o abordare globală care acum lipsește. O politică europeană de migrație și azil ar fi o inițiativă bună și o alternativă bună Adică că la ce se întâmplă acum cu oameni care își riscă viața tra- traversând Mediterana și îmbogățesc pe traficanți și pe contrabandiști. Trebuie să ne uităm la cauzele imigrației ilegale și să abordăm acele probleme. Întrebarea mea este ce măsuri intenționează să ia Comisia și Consiliul pentru a avea mai multă coerența politicilor noastre de migrație și azil, atât intern aici, cât și uh, în exterior. Mulțumesc foarte mult. Stevens, Arnautu, un minut. Domnule președinte, dragi colegi, în abordarea dumneavoastră holistică a migrației de către Uniunea Europeană, uh, domnul Moraes și de altfel și domnul Avramopoulos evită problemele fundamentale. Chiar nu ne simțim liniștiți pentru viitor. Știm că în Italia, din 12 centre de retenție, au fost închise 8 din cauza revoltelor clandestinilor. Situația este explozivă și a spus-o și domnul Salvini, italienii suferă de sosirea 150.000-160.000 de migranți ilegali pe coastele lor doar în 2014. Frontex nu are suficiente mijloace și suficient buget, iar Italia s-a transformat într-un centru de, triare, de triere uh, uriaș înainte de transferul acestor migranți, înainte de transferul acestor migranți în statele Schengen, inclusiv în țara mea, Franța. Constat că suntem uh, sufocați de fluxul de clandestini, peste 1000 pe săptămână. Consiliul a spus în octombrie, citez, trebuie luate măsuri pentru a se gestiona mai bine fluxurile migratorii. Singura măsură este să fie inversate imediat aceste politici de migrație, să se suspende acordul Schengen și să se redea suveranitatea statelor și controlul frontierelor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Arnotu. Un minut și jumătate, doamna Vozenberg. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. Am mai preluat o frază din uh, discursul uh, sanctității sale de astăzi. Atunci când a vorbit uh, despre oamenii cu ochii goi care caută sprijin și speranță. Pentru că în momentul de față vedem foarte multe femei și copii care sunt, se înghesuie la bordul navelor încercând să traverseze Mediterana cu destinația Grecia. Fie că suntem o țară de primă sosire sau de tranzit sau de destinație, nu contează. Întrebarea este dacă povara este împărțită în mod egal. Trebuie să ne bazăm pe solidaritate și să nu ținem cont neapărat de interesele individuale. Trebuie să existe o voință politică pentru a lua măsurile suplimentare care sunt necesare tocmai pentru a face față fluxului uriaș de migranți care se îndreaptă către Europa. Și pentru asta este nevoie de decizii luate de oameni la cele mai înalte niveluri. Trebuie să vedem că se iau măsuri astfel încât să putem uh, obține cele mai bune lucruri din uh, Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, pentru că prevederile există și uh, aceste lucruri țin de sufletul Uniunii Europene și trebuie să facem tot posibilul pentru a ajuta pe acești oameni. Avem nevoie de solidaritate și nu avem nevoie de o Europa cu două viteze. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Fosenberg. Are cuvântul doamna Ghiom, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, știrile legate de probleme uh, legate de migrație ne uh, interesează foarte, interesează foarte mult, dar pe altă parte în toate acestea există multă informație și multă dezinformare. Un, un lucru e sigur, însă Uniunea Europeană nu are o politică de migrație globală pe termen lung, strategică și de înțeles pentru toată lumea. Uh, Uh, totul este fragmentat, totul este pe termen scurt. În momentul în care începe o nouă eră pentru instituțiile noastre, trebuie să avem o schimbare profundă a acestei politici. Eu sunt convinsă că aceasta trebuie să fie angajată și proactivă Trebuie să propunem o nouă politică care favorizează, de exemplu, o mai bună circulație a persoanelor și competențelor. Că legale uh, de imigrație trebuie să existe și să fie promovate, care să faciliteze accesul uh, real la azil și să dea o alternativă persoanelor care caută protecție internațională. Și în felul acesta să înnoim parteneriatul cu țările terțe. V-am ascultat cu multă atenție, domnule comisar și sunt multe puncte cu care sunt de acord. Aștept însă cu nerăbdare propuneri concrete pentru a răspunde la o urgență certă, dar și pentru a acționa pe termen lung. Mulțumesc, doamnă Guillaume. Un minut și jumătate, domnul Boni. Panie przewodniczący, presja migracyjna będzie rosła. Przyczyny... Mulțumesc, domnule președinte. Presiunile migratorii vor continua pentru că sunt provocate de sărăcie și de multiplele războaie. Europa va deveni și mai atrăgătoare pentru resortizanții statelor terțe pe viitor și nu trebuie să lăsăm Mediterana să devină un cimitir vast. Nu trebuie să devină simbolic o mare neagră. Pe lângă faptul că această migrație este o provocare, este și o șansă pentru noi și pentru a o valorifica am avea nevoie de o politică de migrație pe termen lung, care să uh, includă și uh, o uniformizare a activității noastre. Niciun stat nu trebuie să fie lăsat de capul lui în uh, ceea ce privește tratarea migranților. De aceea trebuie să colaborăm cu statele terțe, trebuie să le susținem economiile, să oferim uh, programe de reîntoarcere. Se pune acum întrebarea ce vor face Consiliul și Comisia pentru a accelera cooperarea cu aceste țări, țări pentru a mai uh, ușura presiunile migratorii care sunt din ce în ce mai mari. Cum să facem uh, politica de migrație mai eficientă, cum să ne asigurăm că pachetul uh, azil este respectat uh, de către statele terțe, cum putem să ajutăm mai bine pe cei care fug de violență spre Europa. Un nou cadru al migrației pentru Europa, președintele întrerupe, mulțumesc. Doamna Post nu este în sală, de aceea îi dăm cuvântul domnului Lavia, un minut 30. Grazie, președinte, signor comisario, signor... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimată domnule subsecretar, uh, în ciuda ceea ce s-a întâmplat la Lampedusa, trebuie să ne deschidem porțile către imigranții. Și uh, am trecut dincolo de uh, o primă primire și am intrat într-o dezbatere europeană legată de partajarea responsabilității. Dar, așa cum a spus și Papa Francisc astăzi, este în continuare o urgență. A spus că Marea Mediterană nu poate deveni un cimitir. Italia și-a făcut uh, datoria cu Marea nostru Și acum Frontex a preluat această operațiune, dar există în continuare obstacole în ceea ce privește delinearea uh, competențelor Frontex. Și de asemenea este nevoie de o creștere a bugetului uh, Frontex pentru a avea o politică ca de afaceri, uh, pentru a avea o politică de uh, supraveghere în Marea Mediterană. Uh, avem nevoie de o strategie, o strategie care să ne ajute să ne concentrăm eforturile asupra coastelor africane, astfel încât să putem investi în țările care se confruntă cu crize. Putem alege varianta acordurilor bilaterale cu aceste țări. Haideți să schimbăm uh, regulile. Haideți să ne facem curaj și să facem aceste lucruri, pentru că numai așa putem uh, uh, respecta demnitatea umană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Următorul uh, vorbitor, domnul Lopez Aguilar, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, uh, domnule comisar uh, Avramopoulos. Din nefericire, e prima dată când avem o, această dezbatere în noua legislatură și cu siguranță, din nefericire, nu va fi ultima dată. Pentru că am avut mai multe dezbateri de acest tip în vechea legislatură și vom avea și în aceasta. Trebuie așadar să ne întrebăm ce trebuie schimbat astăzi. Vrem să închidem uh, ușa imigrației legale și să îi uh, umplem de disperare pe toți cei care vor să vină uh, la noi, să-i transformăm în imigranți ilegali, frontierele noastre se transformă într-o groapă comună unde se adună cadavrele. Deci trebuie să reacționăm uh, urgent, pentru că nu e vorba doar de tragedia de la Lampedusa. Uh, o operațiune maritimă a fost organizată și unii o critică pentru că atrage și mai mulți migranți, când această operațiune avea drept scop să salveze uh, vieți umane. Președintele întrerupe vorbitorul. Mulțumesc, domnule Lopez Aguilar. Domnul Angel. Domnul președinte, stimate comisar, cred că, în calitate de aleși populari, avem datoria de a orienta opinia publică către niște reprezentări adevărate. Am ascultat aici niște afirmații stupide, înguste și uh, nocive ale dreptei din această cameră și cred că trebuie să vă prezint câteva cifre. 480 de milioane de europeni imigrați și descendenții lor trăiesc astăzi în lume. Foarte mulți au fost nevoiți să plece din țara lor la un moment dat în istorie, nu de drag, așa cum nici cei uh, care migrează în ziua de astăzi nu vin de drag la noi, părăsindu-și țara ca să profite de securitatea noastră socială. Cineva din Olanda spunea că trebuie să ne închidem frontierele. Vreau să-i spun, în, în lume sunt 15 milioane de uh, olandezi imigrați și descendenților, mai mulți decât se află în Olanda, în interiorul frontierelor. Așadar, dacă vrem dreptate și dacă vrem să urmăm exemplul sanctității sale Papa, care a fost aici în această dimineață, haideți să nu uităm acest lucru. Europa este un continent de emigranți înainte de a fi unul unde vin imigranți. Nu avem dreptul să închidem porțile în fața acestor oameni. Mulțumesc, stimate coleg Engel. Are cuvântul doamna Piri un minut. Het belang van Domnule președinte, nevoia unei politici de imigrare și de azil a fost subliniată, dacă încă mai era nevoie, de tragedia de la Lampedusa. De la începutul acestui an, mai bine de 3.000 de persoane s-au înnecat în Marea Mediterană și dați-mi voie să-mi exprim speranța că viitoarea comisie va face din această situație o prioritate și va găsi o soluție. La un an după Lampedusa, încă nu există căi sigure și căi juridice sigure pentru migranți și pentru uh, cei care doresc azil. Comisia trebuie să discute cu statele membre pentru a găsi o soluție, pentru că doar așa uh, acești migranți pot intra în Uniunea Europeană. Haideți să găsim o cale rapidă de a acorda vize umanitare și nu în ultimul rând Există oarește neînțelegeri uh, în țările uh, de sud și în țările de destinație din uh, nordul Europei. O neînțelegere de care trebuie să scăpăm. Trebuie să avem o politică care să fie bazată pe fapte. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Piri. Acum un minut și jumătate, doamna Gabriel domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Catastrofele umane din Mediterana au dovedit că în materie de politică de migrație, Uniunea nu poate să mulțumească să se gândească doar la securitatea frontierelor sale. Dimensiunile interne și externe sunt strâns legate. Aș vrea să insist asupra trei elemente. Mai întâi e vorba de Frontex. Trebuie în mod clar să stabilim rolul pe care îl va juca Frontex în cadrul unei abordări integrate a migrației. Operațiunea Triton Până la urmă se limitează strict la controlul frontierelor, dat fiind bugetul redus și a faptului că echipamentul său tehnic rămâne în continuare o promisiune a statelor membre. Uh, sunt încă multe chestiuni, întrebări deschise în ce privește măsurile care trebuie luate pentru a completa Triton în Mediterana. În al doilea rând, este capital să punem capăt uh, traficului de migranți. Singurul instrument pe care îl avem este protocolul Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de migranți. Uniunea trebuie să dispună de un mecanism de urmărire a protocolului și mai ales să facă o muncă enormă în ce privește informarea și, uh, și datele privind traficul. În ce privește căile folosite, tehnicile de recrutare, persoanele cele mai vulnerabile, în fine ajung la miza cooperării cu țările terțe, Trebuie să abordăm cauzele fluxurilor de refugiați și de migrație uh, ilegală, fie că e vorba de cele economice sau politice. Este evident că politica de migrație trebuie să fie integrată complet în politica externă a Uniunii, în relațiile economice și comerciale, în prevenirea conflictelor și în politica de dezvoltare. Deci ceea ce doresc, domnule comisar Avramopoulos, este să colaborăm cu uh, doamna Mogherini, cu domnul comisar Han, acțiunile noastre comune vor avea susținerea noastră pentru că vor face ca Europa să fie la înălțimea cerințelor. Mulțumesc, dragi colegi. Am avut două intervenții la care interpreții mi-au cerut ajutorul pentru că s-a citit prea repede, atât de repede că nu se mai poate interpreta. Dacă se mai întâmplă, am să întrerup vorbitorii, spune președintele. Urmează doamna Schlein, un minut. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Am spus-o întotdeauna, Mediterana este o mare europeană și eh, nu poate să fie redusă la un cimitir, după cum a spus și papa în această dimineață. Foarte mulți lideri europeni au impresia că trebuie să lăsăm oamenii să moară pe mare ca să îi descurajăm pe alții să mai încerce. Aș dori să îi invit la Lampedusa atunci când se numără victimele. Se fac, din păcate, discriminări, se fac chiar torturi care îi obligă pe oameni să plece. Singura Problema este că atunci când nu avem nave la dispoziție, nu vedem când mor acești oameni și mi se pare scandalos că există oameni care uh, preferă să închidă ochii și să se facă că nu văd. Triton nu va fi de ajuns, nu are mijloacele, nu are bugetul, sper că acest sistem să fie consolidat. Statele uh, primă destinație nu se pot ocupa singure de acest lucru. Cred că trebuie să uh, oferim culoare umanitare și aș dori ca domnul comisar să ne spună uh, cum stăm cu aceste discuții. Mulțumesc, stimată colegă Schlein. Are cuvântul un minut 30, domnul Polieze. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Imigrația este o urgență europeană veridică și nu doar în Sicilia, de unde provin eu, ci și în Spania și în Grecia. Ele plătesc un preț destul de piperat, având în vedere indiferența altor state membre. Marea nostru a ajuns acum la final. Și așa cum a spus și doamna Gardini, șefa mea de grup, a avut un efect de multiplicare directorul executiv al uh, Frontex și, uh, directorul, și șeful uh, Comisiei Libe ne-au reamintit că în următoarele luni vom vedea o creștere a activității. Trebuie să întoarcem foaia. Nu cred că Triton va reuși să facă față. Cu siguranță este un program inovator care implică 26 de state membre, dar trebuie de asemenea să modificăm și acordul uh, Dublin 3, care acordă țărilor de primă sosire singura uh, decizie, decizia unică de a acorda sau nu azil și acest lucru ar trebui să fie acordat și altor uh, state membre. Printre altele au existat niște decizii recente ale Curții Europene de Justiție care au recunoscut acest principiu și mi se pare că trebuie să adăugăm claritate și mai puțină demagogie tocmai pentru a uh, consolida solidaritatea pe care o avem. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Polieze. Are cuvântul acum doamna Dali. Grazie, Chair. Fl-opinjoni ai dan un moment opportun. Mulțumesc. După părerea mea, ne a existat niciodată un moment mai bun și mai potrivit să discutăm această problemă și nu doar din cauza nevoii urgente de a acționa, ci și din cauza evoluțiilor recente din Mediterana. Dați-mi voie să încep prin a vorbi despre actele criminale comise de cei care exploatează nefericirea altora, cei care îi forțează pe oameni să trans, traverseze Mediterana în bărci care abia se uh, pot pluti și care până la urmă se scufundă. Uh, în lunile de vară știți că discuția e foarte puternică pentru că migrația este la vârf și după aceea spre iarnă toată lumea uită de această problemă. Uh, pentru că scade fluxul de migrație și nu se ia nicio măsură reală și nu se acționează moral. Cetățenii sunt preocupați de ce se întâmplă, mai ales în Libia. Situația devine din ce în ce mai uh, problematică și Uniunea Europeană trebuie să joace un rol central. Trebuie să cooperăm, trebuie să ne gândim la o politică cuprinzătoare care să implice și cooperarea cu țări terțe această strategie să includă zone de conflict cum sunt Libia sau uh, uh Siria. Mulțumesc, doamnă Dali, întreb pe președintele. Următorul vorbitor, un minut, domnul Kirkos. Da, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am să încerc să descriu în trei cuvinte această problemă. Solidaritate, solidaritate cu refugiații care vin din state în situație de război și în situație de catastrofă, solidaritate între statele membre. E nevoie de solidaritate cu orice preț. În calitate de europeni găsim tot timpul soluții ca să cădem de acord și trebuie să cădem de acord și cu privire la această problemă. În al doilea rând, regulile. Regulile care să permită o imigrație legală, ținând cont de îmbătrânirea demografică de pe continentul nostru, dar și ținând cont de limitele acestuia. Și, în al treilea rând, timpul. Timp nu avem. Președintele Moraes a spus că avem mijloacele la dispoziție. Domnul Avramopoulos ne-a asigurat că Comisia are voința de a acționa. Ce nu avem este timp. Așadar, în numele Parlamentului nu pot decât să vă spun, grăbiți-vă. Mulțumesc, stimate coleg Chircos. Trecem la procedura Catch the Eye. V-am spus deja că nu pot da cuvântul decât la cinci colegi, am mult mai multe cereri de intervenție și am încercat uh, să dau cuvântul vorbitorilor din diferite grupuri politice și începe colegul Coelho. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aproape toți vorbitorii au menționat discursul sanctității sale și anume faptul că Mediterana nu poate fi un cimitir, dar dacă chiar vrem să facem asta, atunci sunt multe de făcut și prioritatea trebuie să fie salvarea vieților. În mandatul anterior am votat un regulament care a definit această prioritate printre misiunile Frontexului. Parlamentul era fericit, dar Consiliul era reticent și până la urmă a cedat. Uh, dacă vrem să luăm lucrurile în serios și să nu fim ipocriți, trebuie să facem două lucruri. În primul rând, trebuie să punem în aplicare așa cum trebuie acest regulament și, în al doilea rând, trebuie să extindem această prioritate către misiunile care intră în responsabilitatea statelor membre. Întrebarea mea este dacă sunteți de acord, domnule comisar. Mulțumesc, domnule Coelho. Domnul Marias. Κύριε Επίτροπε, καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Domnule comisar, bun venit în Parlamentul European și în special mă bucur că pot uh, cu această ocazie să exprim uh, în fața Parlamentului și a noastră opiniile despre migrație ilegală. După cum știm, asta există într-o formă extrem de acută în sudul Europei. Noi suntem slăbiți și uh, Uh, sărăciți de memorandumul uh, cu Troica și de efectele programelor de austeritate și cu toate acestea trebuie să ne confruntăm și cu o presiune migratorie enormă. Aș vrea să uh, subliniez nevoia de a împărtăși povara și povara aceasta trebuie să depindă de PIB-ul fiecărei țări, de puterea fiecărei țări. E clar că noi nu ne putem permite să mai uh, cheltuim bani uh, pe acest subiect uh, și nici Italia. Nu putem să ajungem o cameră, un depozit pentru sufletele pierdute. Mulțumesc, domnule Marias. Doamna de Sarnez. Mulțumesc mult, domnule președinte. Cred că dacă există o întrebare mare care necesită un răspuns comun european, aceea este întrebarea migrației. Și cred că ar fi momentul ca șefii de state și de guverne să-și dea seama și să progreseze spre o politică comună în domeniul migrației, bazată pe patru piloni. În primul rând, avem nevoie de o adevărată securizare, supraveghere și protecție a frontierelor externe, aeriene, terestre, maritime, de ce nu cu o pază de coastă europeană. În al doilea rând, corolarul primului, trebuie să acordăm un un drept de intrare reglementat în Uniunea Europeană, cu niște contingente, poate, pe, pentru fiecare țară în domeniul imigrației. În al treilea rând, e urgent, a spus-o toată lumea, trebuie să ne armonizăm dreptul de azil, nu mai putem să continuăm să lăsăm ca în unele țări să dureze șase luni să obții ceva, în altele cinci ani, nu este rezonabil. Și în al patrulea rând avem nevoie de o politică pentru dezvoltarea un adevărat parteneriat cu statele de origine și o politică externă care să ducă la stabilitatea statelor din jurul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă de Sarnez. Domnul Obermeier. Danke. Mulțumesc, domnule președinte. A trecut un an de la marea tragedie de la Lampedusa, discutăm iarăși despre fluxurile migratorii și uh, cumva nu uh, discutăm despre ce trebuie, nu abordăm problema de la rădăcină. Avem programe ca Mare Nostrum, ca Triton, care nu dau roade, sunt doar o reacție la uh, sosirea de milioane de migranți. Trebuie să oferim mai multă siguranță politică, mai multă stabilizare în acele țări și să um, oprim uh, scurgerile de resurse fără limite din țările emergente. Papa Francisc a spus-o și el, este esențial să acționăm uh, asupra cauzelor. Trebuie să creăm condiții pozitive în statele de origine pentru ca migranții să nici nu mai vrea să plece de la ei din țară. Mulți visează la acest lucru aici, în acest parlament, alții uh, cred că regiunile învecinate sunt doar niște surse de probleme pentru Europa. Eu cred că trebuie să învățăm să apreciem Europa mai mult. Mulțumesc, domnule Obermeier, și în încheiere, doamna Mussolini domnule președinte. Îl avem aici pe domnul Goți și pe domnul comisar. Haideți să nu ne gândim că atunci când vorbim de, uh, că acum vorbim doar despre femei și copii, pentru că nu vorbim numai de copii, vorbim de minori Uh, care se, sunt cu teamă în priviri. Noi în Italia am uh, înființat o lege care să le acorde drepturi, pentru că uneori te poți pierde în, în cifre uh, chiar și cifrele legate de infracțiunile comise de unele din aceste persoane. Mulțumesc, doamna Mussolini. Cu aceasta se termină procedura noastră de intervenții spontane și acum îi dau cuvântul domnului comisar Avramopoulos. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând pot să spun în legătură cu întrebările pe care le-au pus membrii. Dați-mi voie să uh, spun un lucru mai întâi. Un lucru care a fost repetat de foarte multă lume. Aproape toată lumea este de acord că aceasta este o problemă foarte importantă care are o dimensiune socială și umanitară și uh, practic pune sub semnul întrebării valorile pe care se bazează Uniunea Europeană. Eu nu sunt aici pentru a demarca un teritoriu, nu asta este scopul meu. Am, uh, mi-am preluat doar de trei săptămâni postul, dar trebuie să spun că am urmărit această situație cu mare atenție de-a lungul anilor și acum 18 ani mi-aduc aminte că au apărut primele valuri de imigrație ilegală uh, pe țărmurile noastre. Eram atunci uh, primarul, eram primar în Atena și îmi amintesc că uh, primele valuri și nu era vorba doar de Grecia, ci de întreg sudul, întregul litoral de sud al Mediteranei, oameni care își căutau locul sub soare, își căutau o soartă mai bună și o viață mai bună. Și asta avea legătură cu sărăcia și, sigur, și cu războaiele și cu tragediile individuale, de asemenea. Acum un an s-a produs tragedia de la Lampedusa, care a fost un uh, simbol nu pentru toată Europa. A fost uh, un număr enorm de morți. Și ăsta e doar uh, vârful icebergului, pentru că Uh, sunt mulți alții care nici nu au fost numărați, mulți alții care au murit sau au necat în Mediterana fără să știe nimeni. Stimați membri, mulți cred că uh, această problemă este doar o problemă a Sudului, dar de-a lungul anilor a evoluat în, și s-a transformat într-o problemă pentru întreaga Europa. Este o problemă paneuropeană și să nu uităm un lucru și asta se aplică tuturor celor care uh, cultivă xenofobia și din nefericire uh, pun sub semnul întrebării principiile și valorile pe care Uniunea Europeană este uh, creată. Deci ce vreau să le spun este că noi suntem o uniune de popoare, de națiuni și strămoșii noștri la rândul lor au plecat uh, cu milioanele din țări mari sau mici din Europa și au plecat în alte părți din lume unde există acum un mozaic uh, în care amprentele europene sunt foarte vizibile, ca să spun așa. Și asta a fost abia generația bunicilor noștri. Ei înșiși s-au confruntat cu rasismul, cu xenofobia. Deci ar trebui să știm aceste lucruri și să nu acționăm așa cum acționăm aceste valori și principii sunt din nou puse sub semnul întrebării. Sigur că nu vom răspunde la această problemă dacă vom avea o politică fragmentată sau dacă vom uh, uh, încerca să ne derobăm de responsabilitate. Vă asigur, și asta este lecția învățată, că există uh, voință politică. Comisia este hotărâtă să adopte o nouă carte pentru migrație și pentru migranți. Și, stimați membri, problema pe care o discutăm astăzi va fi o problemă care va dura mult. Soluțiile nu vor apărea imediat, va dura ani de zile. Există un întreg arc de instabilitate uh, de-a lungul vecinătății estice și sudice a Europei, din Ucraina și până în Libia, în Libia, în Egipt, sunt sute de mii de oameni care își caută moduri de a fugi, de a scăpa. Și traficanții, bandiții sunt sigur foarte bucuroși să-i ajute și trebuie să facem ceva să-i uh, reprimăm pe aceștia. Dar unele țări din acest arc, în special Grecia, au luat măsuri drastice. Uh, sentințe de închisoare pe viață, de exemplu, acestea uh, sunt instrumentul cel mai dur pe care îl avem disponibil și am ajuns la momentul la, la care s-au luat măsuri drastice, dar nu putem uita că poți să ai cea mai bună tehnologie din lume, poți să ai cele mai uh, uh puternice instrumente, dar trebuie să folosești aceste instrumente. Europa a reacționat, nu putem critica țări dar am văzut unele dintre beneficiile și îmbunătățirile. Sunt anumite realizări. Sunt operațiuni care au fost uh, făcute și care au adus rezultate. Totuși, uh, suntem, am ajuns uh, acolo unde trebuie? Nu, mai trebuie făcute multe lucruri țările din Sud trebuie să simtă că și celelalte uh, state membre le susțin. Cred că există o obligație pentru toate statele membre să. Pentru că pe asta se bazează uh, Europa. Nu este doar o chestiune umanitară, ci are uh, legătură cu uh, probleme politice și economice. Acest Parlament este un templu al ideilor europene și el poate genera uh, lumină și căldură și avem nevoie de susținerea noastră, de ideile noastre, de sensibilitatea dumneavoastră. Uh, care trebuie să fie împărtășită cu toate instituțiile și vă pot spune, de aici de unde mă aflu, că există un sentiment că se fac, că se fac progrese. Sigur, nu uh, evoluăm cu toții în aceeași direcție, dar avem nevoie de o carte privind migranții care să sublinieze drepturile acestora și acesta este un lucru care trebuie să uh, uh, să fie înțeles de oameni care știu că uh, cu câteva generații în urmă și familiile lor au făcut aceeași călătorie pe care o fac cei pe care îi vedem astăzi. Știm care sunt punctele slabe în sistem, știm care sunt problemele, știm care sunt punctele de blocaj, dar trebuie să luăm lucrurile într-un mod ordonat. Asta înseamnă că avem nevoie de o reacție colectivă, să nu mai este fragmentare. Trebuie să uh, avem o abordare umanistă sensibil, uh, și sensibilă și să clarificăm această noțiune a frontierelor europene, dar asta nu va rezolva singură problema. Uh, Amintiți-vă de toate audierile pe care le-am avut deja. Uneori eh, am avut ecouri eh, încă din eh, situația dinainte de, de al doilea război. Nu vrem să transformăm Europa într-o fortăreață care își ridică podurile și nu mai interesează ce se întâmplă în restul lumii, pentru că noi am dat atât de multe lucruri restul Europei și mulți se, se uită la noi cu speranță. De aceea pleacă de acasă, de aceea vin aici, pentru că așteaptă o primire mai bună, mai umanitară, pentru că noi suntem viața mai bună pe care ei o caută. Totuși, trebuie să fie principii și valori care să influențeze măsurile pe care le luăm și cel mai bine este să începem prin a lupta cu fragmentarea. Europa valorilor va fi judecată conform faptelor sale. Trebuie să facem față provocărilor care au fost descrise atât de elocvent aici Haideți să uh, luptăm cu exploatarea ființelor umane și cred că toată lumea este de acord cu asta, cu acest obiectiv. Am avut multe dezbateri, nu este prima dezbatere, e una dintre multele dezbateri care au avut loc într-o perioadă lungă. Și dacă spunem că suntem pe cale să facem un mare pas înainte, atunci asta reprezintă un progres. Pentru că nu este suficient să ne plângem de situație, trebuie să facem ceva ca să îmbunătățim situația. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Avramopoulos. Îi dau cuvântul domnului Goți în numele Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor vorbitorilor din această dezbatere extrem de interesantă. Nu este o dezbatere nouă din multe puncte de vedere, dar este important că se întâmplă la începutul mandatului acestui Parlament. Pentru că, așa cum am spus și eu în uh, discursul uh, meu introductiv, uh, fie facem ceva în acest cerc al Uh, migrației, fie ne pierdem credibilitatea, pentru că până la urmă acesta va fi un test care ne va spune ce reușește Europa să facă dacă este unită. Abordarea începe cu uh, aspectele externe trebuie să se concentreze asupra politicilor de dezvoltare și de securitate, așa cum au spus mulți oratori. Dacă nu există o contribuție directă din partea Uniunii Europene, atunci aceste țări nu vor reuși să lupte uh, cu succes împotriva sărăciei. De asemenea, sunt problemele de securitate legate de securitatea granițelor. Uh, președinția Consiliului și-a stabilit ca obiectiv pe termen mediu să ajungă la o uh, forță polițienească de frontieră, la frontierele externe ale UE. Și în următorul mandat va trebui să lucrăm la asta. Este foarte clar și acest lucru a fost reamintit că Consiliul va trebui să caute mult mai multă cooperare între UE și țările de origine și de tranzit. Și un alt element pe care vreau să-l adaug aici este că Consiliul uh, s-a angajat să lucreze mult mai eficient și mai aprofundat în ceea ce privește programul de repatriere voluntară. pentru că acest uh, program uh, a, a fost uh, uh, asumat de Consiliul la Luxemburg și Consiliul și Parlamentul vor trebui să lucreze mult mai mult pe această temă. De asemenea, s-a vorbit despre salvarea vieților pe mare. Datoria de a ajuta oamenii care se află în dificultate pe mare fac parte din legea maritimă internațională, care este obligatorie pentru toate statele membre. Uh, Uh, legea spune că trebuie să le salvezi viața indiferent de cetățenia pe care o au sau de uh, statutul pe care îl au, aș spune eu. Dacă cineva este migrant ilegal, asta nu înseamnă că putem să-l lăsăm să se înnece. Uh, fie că vorbim în timp ce un imigrant economic ar putea fi util și deci ca atare ar trebui să fie salvat. Uh, datoria aceasta de a salva vieți pe mare este o datorie obligatorie pentru toate statele membre și uh, obligă și Frontexul și Tritonul. Tritonul este de-abia la începutul uh, unei uh, abordări comune și unei partajări a responsabilităților. Este un punct de plecare bun, dar pe baza lui trebuie să construim mai mult și pentru asta avem nevoie de resurse mai multe. Și avem nevoie de resurse mai multe și pentru Frontex. Uh, dar noile fonduri comunitare nu pot face treabă de unele singure. Este important ca Consiliul European să identifice angajamentul de a avea niște politici comune de migrație și azil, dar pentru asta avem nevoie de încredere reciprocă și de solidaritate, pentru că altfel, dacă nu construim această relație de încredere și reciprocitate între noi în Uniunea Europeană, atunci tot ceea ce vă doriți să se întâmple va rămâne doar pe hârtie. Există două abordări care doar aparent sunt în contradicție. Există țări care se plâng că prea mulți uh, solicitanți de azil vin pe teritoriul lor și sunt alte țări care se plâng din cauza sosirii necontrolate și unor uh, greu de gestionat a migranților ilegali pe țărmurile lor. Uneori se pare că este o concurență între uh, cei care au mai multe drepturi sau mai multe dificultăți cu care trebuie să fie ajutați. Dar ceea ce nu putem face este să avem un cost disproporționat uh, um, plătit de cei care au prea mulți imigranți uh, din cauza poziției lor geografice. Răspunsul poate fi doar o nouă politică europeană comună pentru migrație. Nu putem continua cu acest uh, joc de a determina a cui e nevoia mai mare și a cui este de încrederea mai mare. Este o abordare pas cu pas pe care trebuie să o avem, uh, propunere după propunere, politici după politici. Noua directivă care va veni de la Comisie în curând, uh, referitoare la repatrierea voluntară, care este o altă za în lanțul pe care trebuie să-l construim. Bineînțeles, uh, toate aceste lucruri se vor desfășura pas cu pas, uh, za cu za și așteptând propunerile Comisiei pentru a ne asigura că povara este mai bine împărtășită. De asemenea, minorii neînsoțiți, am vorbit și mai devreme despre asta. În primul rând, sigur că trebuie să folosim uh, toate metodele pe care le avem la dispoziție uh, din Convenția de la Dublin și încă mai avem spațiu de manevră, unele state membre încearcă să obțină, să-și facă propriile legi în acest uh, sens și sunt perfect de acord cu asta și am vorbit despre asta la reuniunile Consiliului. Domnule președinte, mie mi-este absolut imposibil să răspund tuturor oratorilor în timpul pe care l-am la dispoziție, dar fără îndoială, fie avem curajul să obținem o politică comună, fie pierdem totul, inclusiv credibilitatea UE față de proprii cetățeni. Mulțumesc! Mulțumesc cu această intervenție a domnului Goții. Se încheie această dezbatere. Votul va avea loc la următoarea sesiune parțială. Următorul punct de pe ordinea de zi este o întrebare cu solicitarea de răspuns oral în ceea ce privește expulzările sumare și propunerea de legalizare a returnărilor automate în Spania.